Bine, possiamo... Buongiorno a tutti. Bună dimineața tuturor. Haideți să începem. Ordinea de zi se consideră adoptată dacă nu există obiecții. Aș avea câteva comunicări de făcut. După cum bine știți, în, uh, la începutul lunii octombrie 2017, practic săptămâna trecută, s-au adoptat trei rezoluții de urgență. Una vizează situația persoanelor din Malawi și alte țări africane, după care am adoptat rezoluția de urgență privind situația din Crimea, situația tătarilor din Crimea, iar uh, cea de-a treia rezoluție a fost uh, una de urgență. S-au adoptat alte avize precum de pildă cea care vizează subiectul privind reducerea spațiului uh, pe care îl are la dispoziție societatea civilă. Am primit comunicarea înaltului reprezentant pentru afaceri externe privind situația din Moldova ni s-au comunicat prioritățile parteneriatului UE-Egipt pentru intervalul 2017-2020. În cele din urmă am discutat și despre cum putem pune capăt practicii căsătoriilor minorilor. Cred că putem începe reuniunea noastră. Primul punct de pe ordinea de zi vizează raportul anual privind uh, drepturile omului și democrația pe glob în 2016 și politica UE în uh, această privință. Înainte de a începe, aș dori să-i urez bun venit domnului Narvalili, ombudsman al Georgiei, care se află la Bruxelles pentru a lua parte la conferința Organismului European pentru Egalitate și care va lua parte la dezbaterea noastră în această dimineață Cred că prezența dumneavoastră este cât se poate de nimerită, având în vedere că unul din obiectivele privind drepturile omului ale UE vizează importanța pe care o acordăm întăririi instituțiilor naționale pentru drepturile omului și cum putem spori independența și eficacitatea acestora. Rapoartele noastre anuale se ocupă adesea de aceste subiecte. Iurăm bun venit așadar ombudsmanului. În ceea ce privește raportul anual, continuăm activitatea noastră în ceea ce privește drepturile omului și în anul 2017. Prezentarea proiectului de raport s-a făcut în luna iulie. Discutăm acum amendamentele prezentate la acest raport. S-au înaintat 357 de amendamente. Acestea sunt disponibile în toate limbile Uniunii Europene deja de săptămâna trecută. Godelive Quisthold Ruvol este raportoare, însă va lua cuvântul, după care uh, vor lua cuvântul raportorii din umbră. În ceea ce privește procedura, aș dori să vă reamintesc că votul la Comisia AFED se va desfășura în timpul sesiunii din noiembrie, luni seara, 13 noiembrie, după care raportul va fi prezentat în plenul Parlamentului în luna decembrie. Dau acum cuvântul raportoarei pentru a ne prezenta punctul dumnei de vedere referitor la amendamente. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori firește să le mulțumesc tuturor acelora care și-au adus contribuția la acest raport. Trebuie să vă spun că am fost uimită că s-au putut înainta 357 de amendamente la aceste 12 pagini, însă cu toată plăcerea. Mă bucur că lumea s-a plecat atât de mult asupra raportului acum, bineînțeles. Munca mea este de a face din aceste 357 de amendamente și cele 12 pagini inițiale un text care să fie cât se poate de Um, coerent, fără contradicții și cât se poate de lizibil. Am scos deja în evidență în dezbaterile anterioare și cu sprijinul dumneavoastră, dragi colegi, că ar fi bine să încercăm să redactăm un raport cât se poate de clar. Punctele importante ar fi bine să fie abordate pe cât posibil o singură dată, însă clar și răspicace. Trebuie să vă mărturisesc că mi se pare foarte bine, 357 de amendamente sunt multe, însă e bine. Anul trecut a fost aproape de două ori mai multe să vedem dacă putem, într-adevăr, să scoatem un raport coerent din toate acestea. Pentru că, în acest fel, raportul uh, va câștiga credibilitate. Acum, dacă tot vorbim uh, de credibilitate și de caracterul exemplar al acestui raport, raportul anual privind uh, dreptul omului și democrația în lume din partea Serviciului de Acțiune Externă va fi tipărit avea săptămâna viitoare și ne va fi prezentat atunci. Sincer, mi se pare că e foarte târziu să vii la jumătatea lunii octombrie 2017 și să vorbești despre ce s-a întâmplat în 2016. Bineînțeles, pentru noi, ca eurodeputați, e mai complicat să ne referim la acest raport, pentru că e un, e un raport care deja va fi depășit de timp. Însă, având în vedere că atunci când se va ține prezentarea, eu nu voi putea veni pentru că trebuie să iau cuvântul la inte, m-aș bucura dacă cineva ar putea să întrebe, să întrebe reprezentanții comisiei de ce a ales totuși acest calendar pentru a prezenta atât de târziu și nerezonabil acest uh, raport. Uh, cu cât vine mai târziu raportul comisiei, cu atât mai puțină influență poate exercita asupra activității noastre. Ce facem în continuare? În urma consultărilor cu celelalte grupuri, am ajuns la înțelegerea că vom organiza o întâlnire la Strasburg pe 25 octombrie de la ora 14 până la ora 17. Sunt câteva ore în care ne putem pune mintea la bătaie, însă dacă încercăm să fim consecvenți, ar trebui să reușim în trei ore să îi dăm uh, să rezolvăm acest raport, bineînțeles, în calitate de raportor, voi încerca să discut cu toată lumea și să propun cât se poate de multe amendamente de compromis pentru ca toată lumea să înțeleagă cum stau lucrurile cu conținutul și cum putem uh, îmbunătăți formularea diferitelor uh, amendamente de compromis. Cred că deja vă puteți închipui cu ce aș putea să fiu de acord și cu ce nu. Ideea ar fi să nu repetăm totul de trei ori fără a adăuga ceva cu adevărat nou. După părerea mea, poate nu că ar complica, dar oricum ne va presupune un efort să integrăm și avizele celorlaltor comisii. Ar fi însă foarte frumos și aș încerca până la sfârșitul săptămânii viitoare să vă trimit o propunere. Ar fi bine așadar dacă deja am putea să ne punem de acord de dinainte în ceea ce privește amendamentele de compromis, în ce formă și în ce parte ar, raportul ar putea să fie integrate. Trebuie să vă mărturisesc că până acum a fost o plăcere să colaborez cu dumneavoastră. Nu avem divergențe, nu am avut divergențe considerabile și sper că peste câteva săptămâni vom reuși să prezentăm un text coerent care să poată fi adoptat rapid la AFET, după care să treacă cu bine de plen. Încă o dată vă mulțumesc pentru această cooperare plăcută și sper că așa vor continua lucrurile și pe viitor. Mulțumesc eu, vă mulțumesc dumneavoastră pentru intervenția dumneavoastră. Doream doar să vă comunic că subiectul uh, decalajului considerabil care trece uh, referitor la prezentarea raportului comisiei a fost scos în evidență repetate rânduri. De altfel, recent am întâlnit cu un altul reprezentant și i-am cerut să reformeze activitatea, programul de lucru în ceea ce privește prezentarea raportului anual pentru ca acesta să fie prezentat cât se poate de repede, pentru că nu putem discuta la aproape un an de ce s-a întâmplat în anul trecut, pentru că nu mai avem capacitatea de reacție, sunt de acord cu dumneavoastră aici. Acum dau raportul, dau cuvântul raportorilor din umbră. Are cuvântul doamna Rodriguez, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru documentul prezentat, un document echilibrat și care conține aspecte importante pentru grupul socialiștilor aici în Parlamentul European. Amendamentele care ni se par pertinente se referă deosebi la violența împotriva femeilor și fetelor, cât și la migranți și la solicitanții de azil. Am luat în calcul și violența sexuală drept armă de război, drepturile sexuale și de sănătate reproducătoare a femeilor, cât uh, și soluționarea conflictelor, menținerea păcii și uh, ajutorul umanitar. Considerăm că educația joacă un rol fundamental pentru prevenirea încălcărilor drepturilor omului și pentru prevenirea conflictelor. Am integrat de asemenea cât este de important să apărăm drepturile sociale și economice ale celor mai vulnerabili, ne-ar plăcea să fie inclus în text importanța de a colecta date dezagregate și riguroase pentru a putea înțelege cât este de necesar să protejăm drepturile persoanelor vulnerabile și pentru a monitoriza cât de bine au pus în aplicare statele membre drepturile consacrate în tratatele internaționale scoatem în evidență importanța libertății de expresie, libertatea organelor de învățământ, importanța societății civile pentru sprijinul transparenței, separarea puterilor în stat. Discutăm de asemenea și despre persoanele cu dezabilități, drepturile persoanelor LGBTI. Am dori să se includă de asemenea um, ideea de refugiat de mediu, conform uh, Convenției 51, vorbim și despre drepturile lucrătorilor, răspunderea întreprinderilor private în apărarea drepturilor omului, importanța ca statele să monitorizeze respectarea acestor obligații, îndeosebi în ceea ce privește accesul la sănătate, apă, învățământ. După cum spune raportarea, nu cred că există mari divergențe când vine vorba de felul în care putem uh, aborda acest raport, după ce am trecut în revistă toate amendamentele prezentate, după ce vom trece în revistă toate aceste amendamente, cu siguranță vom ajunge la un compromis favorabil. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Henkel pentru grupul ECR. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, aș dori să sprijin toate cele afirmate de raportoare privind uh, momentul la care este prezentat raportul și amploarea acestuia. Nu trebuie să reiau toate acestea așadar. Mă ocup pentru a patra oară de acest raport anual și trebuie să vă mărturisesc că sunt în continuare îngrijorat de cât de mult uh, a, a crescut acest raport. Am spus în repetate rânduri că ar fi bine să ne stabilim niște priorități, pentru că noi, Parlamentul European, ar trebui să luăm, să acordăm multă atenție principalelor probleme și ar trebui să ne ocupăm de cele mai grave încălcări ale drepturilor omului pentru a avea un impact major și nu să luăm totul la calup. Aș propune o organizare, o structurare uh, mai bună în ceea ce privește capitolele tematice și în ceea ce privește integrarea clauzelor uh, privind drepturile omului în acordurile comerciale ale UE, unul din instrumentele noastre principale. Dați-mi voie să vă spun de asemenea că sunt de acord că um, în a cere comisiei să urmărească mai îndeaproape punerea în aplicare uh, a rezoluțiilor pe care le adoptă Parlamentul European. Dați-mi voi de asemenea să afirm că în continuare sunt îngrijorat de discuțiile privind acele subiecte care nu prea au de-a face cu drepturile omului. Această definiție tot mai amplă a drepturilor omului la care recurg diferite grupuri politice din motive pur ideologice. Ar trebui să fie o, o practică care îi punem capăt pentru că e una dăunătoare. M-am ocupat de mai multe subiecte în ultimii ani, deși trebuie să vă spun că se pare că lucrurile totuși s-au îmbunătățit față de trecut. Acum, în cele din urmă, v-aș propune ca în rapoartele viitoare să Încercăm să valorificăm potențialul uh, nerealizat al uh, mediului de afaceri. Eu vin din acest sector, mi-am petrecut toată viața acolo și am constatat întotdeauna că există o anumită fricțiune în acele țări unde se înregistrează abuzuri uh, ale drepturilor omului. Există așadar o fricțiune între ONG-uri și mediul de afaceri, pe de altă parte. Eu n-am înțeles niciodată acest lucru. Eu am fost președintele Federației Industriale Germane, iar în același timp uh, am fost un membru al Amnesty International ani îndelungați, însă nu e un lucru pe care puteți să-l regăsiți în alte țări. Uh, Uh, mai ales în țările unde se încălcă drepturile omului. Acolo asistăm la o situație de conflict între ONG-uri și uh, mediul de afaceri. Cred că ambele părți uh, sunt vinovate. De multe ori reprezentanții organizațiilor pentru drepturile omului din acele țări nu luptă doar pentru îmbunătățirea drepturilor omului, ci pentru sisteme politice diferite în același timp. Un lucru pe care mediul de afaceri nu poate l accepta. Pe de altă parte, acesta din urmă se pare că închide ochii la ce se întâmplă în țară și sprijină de obicei guvernul aflat la putere. După părerea mea, crearea acestei punți între ONG-uri și mediul de afaceri din țările în cauză ar putea să fie o bună abordare și ne-ar permite să creăm o pârghie prin care să luptăm pentru drepturile omului și să găsim um, aliați potențial pentru a lupta pentru drepturile omului în acele țări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul pentru GUE doamnei Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun de la început, doamnei raportor, că, așa cum au spus și alți colegi, a fost o cooperare agreabilă și cred că nu există probleme, după cum au afirmat și colegii care au luat cuvântul înainte. Cred că raportul este unul cât se poate de echilibrat. Am să vă spun o anecdotă. Am fost raportare asupra unui text referitor la migrație și drepturile omului. Cred că textul inițial avea mai puțin de două pagini și s-au înaintat 350 de amendamente la cele două pagini, la un subiect mult mai restrâns. Cred că e firesc, așadar, fiecare dintre noi are propria perspectivă, aș spune, asupra acestor subiecte și cred că lucrând împreună putem concretiza, putem identifica o serie de, de priorități. Cred că nu există divergențe majore. Nu cred că există o amplificare a drepturilor omului. Cred că pur și simplu societatea a evoluat și că ONU, prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, se adaptează la evoluția societății. adevărat că în 1948 nu vorbeam la fel de mult despre drepturile omului, nu aceasta era prioritatea, însă în 1948 una din contribuțiile principale ale Declarației Universale ale Drepturilor Omului și cred că domnul președinte va fi de acord cu mine, a fost drepturile economice și sociale, recunoașterea drepturilor economice și sociale, drepturi economice, sociale și culturale, care după ce au fost uh, traduse în pactul de la New York. Însă, între progresul înregistrat uh, în ceea ce privește drepturile sociale, economice, culturale la nivel internațional, și ce s-a înregistrat în fiecare stat. Există discrepanțe, există anumite obstacole în a pune în aplicare dispozițiile convențiilor uh, internaționale și a spune că există din ce în ce mai multe obstacole. Pentru mine, problema drepturilor economice, sociale și culturale este una importantă, inclusiv uh, răspunderea socială a întreprinderilor. Și nu cred că există un conflict între întreprinderi și ONG-uri în această privință. Și constatăm acest lucru când uh, urmărim activitatea ONU în acest sens. Cred că există um, întreprinderi care încearcă să progreseze când vine vorba de răspunderea socială a întreprinderilor, însă există întreprinderi care încalcă drepturile omului. Am uh, văzut exemple uh, concrete în Asia de Sud-Est, inclusiv uh, întreprinderi europene care refuză să răspundă pentru consecințele. Nu mi-aduc aminte acum cazul acelui incendiu care a făcut zeci de victime, iar uh, întreprinderile europene refuză în continuare să plătească indemnizații pentru um, acel incendiu. Da, Uh, discutăm în continuare uh, cum putem încuraja întreprinderile sau să le aplicăm sancțiuni, cred că nu se exclud reciproc. Pentru că, din păcate, pentru unele întreprinderi, codul de bună practici nu e destul. Și, iată, sunt câteva lucruri asupra cărora ar trebui să încercăm să înaintăm. În continuare, câteva precizări referitoare la amendamentele pe care le-am înaintat. Uh, Cred că sunt răspunzătoare de un număr considerabil de amendamente. Cred că am înaintat cam 50, însă cred cu tărie în aceste amendamente, mai ales în ceea ce privește migrația și raționamentul meu era da, vedea, de a încerca cum putem preciza anumite lucruri, cum le putem clarifica pentru ca acele aspecte majore unde suntem de acord să poată fi integrate în raport, pentru că una din principalele provocări de astăzi e tocmai reprezentată de migrație. Iar dacă tot am făcut un raport uh, asupra acestui subiect, mi s-a părut important să specificăm un alt amendament. Da, sunt un pic încăpățânate aici. Se referă la libertatea de um, conștiință, de gândire și de religii. Cred că nu e o idee bună să schimbăm terminologia. Cred că e bine să reluăm terminologia din Declarația Universală a Drepturilor Omului și să explicăm la ce anume se referă, inclusiv libertatea de a crede sau de a nu crede, libertatea de a schimba religia, subiecte majore pe care le vedem în multe țări. Aș dori de asemenea să insist asupra dreptului femeilor, pentru că am înaintat amendamente în acest sens, Convenția de la Istanbul și consecințele Convenției de la Istanbul în ceea ce privește violența împotriva femeilor. În ceea ce privește, în ultimul rând, chestiunea patrizilor, cred că am discutat foarte mult despre aceștia însă nu cred că am luat uh, suficient în calcul consecința situației acestora. Numărul lor e în continuă creștere. Există rapoarte îngrijorătoare din partea ONG-urilor um, în continuare în ceea ce privește situația din, din penitenciare. Eu în cele din urmă cred că e bine să insistăm asupra consecințelor acăpărării terenurilor, pentru că mai ales în Africa și în America Latină uh, consecințele în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului sunt grave. Și se leagă aici, într-un anumit fel, de răspundere a întreprinderilor și cred că uh, voință aici nu e destul. Iată, cam atât, doamne raportor, îmi cer scuze dacă m-am lungit un pic. Mulțumesc. Acum, pentru verzi, are cuvântul uh, domnul Buchner, care o înlocuiește pe doamna Lochbiller. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să-mi cer scuze în numele doamnei Lochbiller, care se află în Germania, la ora actuală, ia parte la negocierile pentru formarea noului guvern de coaliție. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest uh, proiect foarte bun, după părerea mea, însă, dragi colegi, după cum am auzit, subiectul e atât de amplu încât e firesc ca și noi să fim nevoiți să înaintăm amendamente. Aș dori doar să amintesc o parte dintre acestea. Înainte de toate, am uh, dorit uh, să scoatem în evidență dificultățile cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului în multe țări. În parte, situația e una dramatică și înrăutățirile, uh, înrăutățirile cu care s-au confruntat apărătorii drepturilor omului de multe ori aceste persoane sunt răpite, trebuie să discutăm despre acest subiect. În continuare, încălcarea drepturilor omului de care sunt vinovate întreprinderile din străinătate, iar Tribunalul Penal Internațional uh, s-a ocupat și de migrație și de încălcarea drepturilor omului. Nu a făcut nimic în ceea ce privește situația din fiecare țară, pentru că cred că s-au înaintat deja amendamente bune în acest sens. Așteptăm cu mare interes colaborarea utilă. Cred că până acum uh, totul a mers bine și m-aș bucura să meargă în continuare tot așa. Mulțumesc! Avem acum uh, alături de noi un reprezentant al Serviciului de Acțiune Externă, Amador Sanchez Rico. Nu știu dacă dorește să intervină, să reacționeze sau... Thank you very much, Chairman, and... Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. A, deci dumneavoastră vorbiți. Tormes, preg. Doamna Ingrid Cormes are cuvântul. Vă mulțumesc și mă scuzați. Mulțumim doamnei raportor și secretariatului de a fi introdus acest subiect în proces și de a ne fi invitat la discutarea amendamentelor. Raportul este foarte promițător, iar întâlnirea cu secretariatul a fost una foarte bună. În ceea ce privește calendarul raportului nostru, uh, care înțeleg că are un impact și asupra activității Parlamentului, trebuie să știți că uh, a întâmpinat uh, întârzieri foarte mare. Am dat prioritate revizuirii la jumătatea parcursului a planului pe drepturile omului, publicat în luna iunie. întreaga programare și modul nostru de acțiune este practic impactat de faptul că acest raport are mai mult de 300 de pagini și trebuie tradus în toate limbile oficiale UE. Sperăm că vom reuși să lansăm o reformă la nivel european și că anul viitor uh, raportul va putea fi eh, discutat cu Parlamentul European înainte de redactarea de către Parlamentul European a unui raport în această privință. Vă mulțumesc! De alei la replică. Doamna Chistol, pentru ultima intervenție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Trebuie să vă spun că, într-adevăr, dar de altfel așa stau lucrurile și în timpul întregii activități. Nu există divergențe fundamentale între viziunile noastre, între abordările noastre pentru drepturile omului. Divergențele care există sunt uh, divergențe de partid, însă ar trebui să fie posibil să ajungem să găsim o majoritate pentru un raport. Aș mai dori să subliniez un lucru, și anume, intenția a fost că exprimarea să fie una clară, succintă și ar fi bine dacă la sfârșitul raportului aceste elemente s-ar regăsi, s-ar putea să fie mai lung decât 12 pagini, e clar, însă nu trebuie să se extindă la nesfârșit, în primul rând. În al doilea rând, observațiile făcute. se leagă de puncte cu care putem fi absolut de acord, și anume cum exprimăm aceste amenamente, cu ce cuvinte descriem acest consens, aici sunt convinsă că vom găsi o soluție. Iar cel de-al treilea punct, rolul economiei private în drepturile omului, situația într-adevăr s-a schimbat, e surprinzător că există unanimitate de la stânga la dreapta spectrului politic. Voi încerca să explicitez acest lucru în cadrul amendamentelor de compromis. Iar în ultimul rând, într-adevăr, nu e de ajuns să dăm dovadă doar de bune intenții, ci trebuie să punem umărul la treabă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, vă urez mult succes. Vă reamintesc că doar uh, calendarul, întâlnirea raportorilor din umbră pe 25 octombrie, raportul va fi votat în Comisia AFET pe 13 noiembrie, iar votul final în plen este prevăzut pentru data de 11 decembrie. Am încheiat cu această parte, iar acum uh, vom lua câteva minute de pauză, după care vom purta schimbul de uh, opinie referitor uh, la ziua, zilei mondiale împotriva pedepsei capitale. 5 minute pauză.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

Mulțumesc. Bine. Possiamo dare inizio. Bine, dragi colegi, putem începe acest schimb de opinii cu ocazia Zilei Mondiale împotriva pedepsei cu moartea, care, după cum vă spuneam, s-a organizat ieri deși se înregistrează schimbări încurajatoare în această zi, nu reprezintă o sărbătoare pentru că pedapsa cu moartea este în continuare o problemă în multe țări de pe glob, inclusiv uh, între anumite democrații occidentale. Lupta împotriva pedepsei cu moartea este unul din pilonii fundamentali ai Uniunii Europene în lupta pentru apărarea drepturilor omului și se uh, aliniată la liniile directoare ale Uniunii Europene în ceea ce privește pedepsa cu moartea, Uniunea Europeană se opune clar împotriva, se opune clar la pedepsa capi, capitală în orice situație. Parlamentul trebuie să păstreze acest subiect în vârful uh, agendei proprii pentru a scoate în evidență acele situații speciale și să încurajeze Serviciul European de Acțiune Externă și delegațiile să intervină respectând liniile directoare ale Uniunii Europene și să sprijine mișcarea globală împotriva pedepsei cu moartea. Alături de noi se află astăzi experți de înalt nivel. Înainte de toate am să dau cuvântul domnului Rafael Șenui Gazan, directorul Centrului împotriva împotriva um, pedepsei cu moartea, un ONG important din sector care se numără printre organizatorii Congresului Mondial împotriva pedepsei cu moartea care se organizează la fiecare trei ani. Această, acest ONG ne va pune la curent referitor la provocările și tendințele actuale și ne va spune câte ceva despre activitatea și programul lor pentru viitor. Fără a mai pierde timp, am să-i dau cuvântul de îndată. Merci, monsieur le président. Je... Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi face o nemaipomenită onoare de a vă face această prezentare astăzi în această, acest for atât de important în lupta mondială împotriva pedepsei capitale. Toate ființele se nasc libere și egale, fără să se facă distinție de rasă, de culoare, de sex, de religie, uh, părere politică sau altfel de părere de origine socială sau națională. Toți indivizii au dreptul la viață. Iată o parte din primele trei articole ale Declarației Universale ale dreptur a Drepturilor Omului. Veți fi observat că se pune accentul pe termenii de egalitate, demnitate și drept la viață la articolul 10, se reamintește că toate persoanele au dreptul în egalitate să fie uh, ascultate de un tribunal imparțial și independent. Iată-ne în miezul tematicii Zilei Internaționale împotriva pedepsei cu moartea, 2017, cea de-a 15-a zi mondială împotriva pedepsei cu moartea. Tema este sărăcia și pedepsa cu moartea. Sărăcia te omoară încetul cu încetul. Dar dacă ești suspectat de o crimă gravă sau victima unei erori judiciare, dacă ești sărac, vei muri încă și mai ușor. Juristul american Stevenson spunea că cu puțin timp în urmă, că acum uh, sistemul vă tratează mai prost dacă ești uh, sărac și uh, inocent decât dacă ești bogat și vinovat. Trebuie sensibilizată opinia publică mondială, mai ales în acele țări în care încă se mai aplică pedeapsa cu moartea. Nu e nicio nedreptate mai mare decât discriminarea socială în fața pedepsei capitale sărăcia și pedapsa cu moartea reprezintă o temă interesantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru că are de-a face cu marginalizarea și vulnerabilitățile. Săracii uh, au depătimit pe întregul proces în uh, timpul uh, în fața tribunalului, faptul că nu își permit avocați, Apoi, odată ce sunt aruncați în închisoare, săracii nu uh, pot uh, lucra în închisoare, de multe ori sunt uh, izolați și marginalizați și chiar mai grav, însăși familiile lor devin marginalizate. Sunt sute și sute de cazuri de familii în întreaga lume care mărturisesc că au foarte mari probleme în a-și găsi loc de muncă din cauza marginalizării de care, um, la care sunt supuși în societățile lor. Apoi mai sunt uh, cazurile uh, persoanelor care sunt declarate nevinovate în 150 de persoane în ultimii ani și care în marea lor majoritate, mai mult de 90% dintre acestea, nu au primit nici un fel de despăgubire, nici măcar un cent din partea statului sau guvernului american pentru faptul că au stat în închisoare degeaba. Deci, iată, aceste persoane continuă să fie marginalizate și după ce ies din închisoare. Ei bine, iar situația condamnaților la moarte este adesea catastrofală. Aș vorbi mai degrabă despre patru țări. Prima, una dintre cele mai populate țări din lume, India. În ultimii 15 ani, în India au fost mai mult de 1800 de condamnări la moarte, dar doar patru execuții. Conform unui studiu de la al uh, Universității din New Delhi, arată că E vorba de o anchetă pe care se întinde pe mai mult de 700 de pagini. Au uh, vorbit cu toți uh, condamnații la moarte, e bine, 74% dintre aceștia reiese că sunt uh, vulnerabili din punct de vedere economic. Două treime dintre aceștia nu au uh, studii secundare și o treime nu au călcat niciodată la, în, pe băncile școlii. 75% dintre ei au, se bucură de o comutare a pedepsei. Doar 4,9% dintre condamnații la moarte sunt, uh, li, li se vede mm, confirmată condamnarea la moarte de către tribunal. Un alt mare exemplu în domeniul pedepsei cu moartea este China. Sunt uh, tot o țară extrem de populată, însă media și durata medie între condamnare și execuție este doar de câteva luni de zile. 90% dintre condamnările uh, la moarte sunt confirmate de Curtea Supremă chineză, iar marea dificultate cu China, și tocmai de aceea o pomenesc acest lucru astăzi, este faptul că lipsește întru totul transparența. Nu dispunem de nici un fel de informație în privința numărului execuțiilor din această uriașă țară. Am, uh, ieri am discutat cu un avocat chinez și mi-a spus că se știe că e vorba de mai mult de câteva mii de execuții, undeva între 2000 și 6000 de execuții. Iar marginalizarea este un fenomen la fel de real în China ca oriunde în altă parte. Dacă ești vinovat, dar bogat, nu vei fi condamnat la moarte. Dacă, în schimb, ești sărac, atunci cu siguranță uh, te paște moartea. 95% din condamnații la moarte provin din mediile defavorizate. Nu e vorba de uh, culoarea pielii. Nu. În, uh, în Statele Unite, culoarea pielii condamnatului la moarte este verde, ca și uh, culoarea dolarului. Martinez, il est le premier condamné à mort européen. José Luis Martinez a fost primul condamnat la moarte spaniol uh, care să fi fost uh, declarat nevinovat în Statele Unite s-a bucurat de sprijinul masiv al uh, Parlamentului European, al guvernului spaniol, al populației spaniole și al ONG-urilor europene. Acest cetățean spaniol a reușit să scape de pedepsa cu moartea pentru că a reușit să mobilizeze o sumă mai mare de un milion de dolari. Aceasta este trista realitate a pedepsei cu moartea la nivel mondial. Nu pot să vorbesc despre pedapsa cu moartea fără a vorbi despre Iran, pentru că această țară execută cele mai multe, ori persoane, cele mai multe persoane vis-a-vis -vis de populația țării. În ciuda faptului că um, țara trăiește o oarecare deschidere și că președintele este unul mai moderat, așa zis vorbim de persecuții, de vulnerabilitate, mai ales la adresa lucrătorilor migranți, la afgani, la adresa minorităților etnice, cum ar fi curzii, la adresa minorităților sexuale, la adresa minorilor, femeilor care sunt condamnate la moarte pentru adulter. Toată aceasta este o realitate flagrantă a societății iraniene. precum spuneam, adesea sunt uh, săracii, persoanele marginalizate care ajung să fie condamnate la moarte. Două treimi din execuțiile din Iran uh, sunt, uh, se datorează traficului de droguri. Colaborarea cu Uniunea Europeană, precum și parteneriatele și uh, Um, parteneriatul în domeniul luptei împotriva drogurilor nu trebuie să se facă cu Iranul pe spezele populațiilor defavorizate din Iran. Pentru că marea majoritate a fondurilor din aceste programe sunt uh, destinate arestării micilor traficanți și de multe ori um, afganilor din Iran. Uh, cu câteva luni în urmă, în Germania a fost, au fost confiscate 150 de kilograme de heroină um, găsite într-un camion și s-a descoperit că, de fapt, această uriașă cantitate de heroină aparținea unor ofițeri iranieni Iată, încă o dovadă că clasa conducătoare are de câștigat în Iran de pe urma traficului de droguri. Deci avem nevoie de mai multă transparență în uh, China și în Iran în ceea ce privește pedapsa cu moartea. Fac un uh, apel la Parlamentul European ca în relațiile bilaterale cu Iranul, așa cum a cerut și Asman Janghi să, să se ceară să se facă lumină în privința masacrelor din 1988, când sute de mii de persoane au fost executate în această țară. Voi încheia totuși uh, într-o notă pozitivă, și anume, tendința în ceea ce privește pedapsa cu moartea este una irreversibilă. Nous la verrons de notre vivant tous. Il y a 30 ans, deux tiers. Acum 30 de ani, două treimi din țările lumii aplicau încă pedapsa cu moartea. Astăzi situația este exact pe dos. Mai bine de trei sferturi din țările lumii nu mai uh, aplică pedapsa cu moartea sau aceasta a fost abolită în drept. 31 de țări au un moratoriu în privința pedepsei cu moartea și doar 55 de țări la nivel mondial mai aplică pedepsa cu moartea în uh, mod regulat. Anul trecut, 23 de țări au um, pus în practică pedepse capitale. S-a uh, propus un parteneriat pentru abolire în 27 febra- între 27 februarie și 1 martie anul viitor, uh, în 2019, mă scuzați, vom organiza Congresul Mondial împotriva pedepsei cu moartea, chiar aici, la Bruxelles. De ce la Bruxelles? Pentru că aici este miezul însuși al bătăliei mondiale împotriva pedepsei cu moartea. și pentru dreptul la viață, un drept fundamental. Cred că ar uh, da din... vom uh, invita aici la Bruxelles mai mult de 1500 de militanți, avocați, magistrați, parlamentari angajați în lupta împotriva pedepsei cu moartea. Deputații și uh, organizația noastră lucrează cu foarte, multe, uh, par, foarte mulți deputați din țările în care pedapsa cu moartea încă se mai aplică. Deci uh, sunt mulți deputați care sunt foarte serios angajați în lupta împotriva acestei pedepse cu moartea. Acum șase luni am lansat prima rețea a deputaților împotriva pedepsei cu moartea în Maroc. Marocul fiind o țară care mm, încă prevede pedepsa cu moartea. Astăzi, numai puțin de 250 de parlamentari marocani au uh, semnat carta împotriva pedepsei capitale. Pedepsa cu moartea, chiar și într-o țară musulmană precum Marocul, chiar și într-o țară deschisă terorismului, ca multe alte țări, chestiunea pedepsei cu moartea nu mai este o uh, problemă tabu. Sper că și Parlamentul European va reuși în relațiile sale cu celelalte parlamente să transmită acest mesaj împotriva pedepsei cu moartea. Grazie, Devo dire che... Mulțumesc. Trebuie să vă mărturisesc că preluăm și noi apelul pe care l-ați făcut referitor la Iran, de altfel peste câteva luni o delegație AFET împreună cu o delegație DROA se va deplasa la Teheran și cu siguranță acesta va fi unul din punctele pe care le vom aduce în atenția partenerilor noștri. După cum cred că acest Parlament poate face ceva pentru cei care uh, au activat în uh, dosarul marocan peste 250 de eurodeputații, au sprijinit inițiativa de a scoate din Constituție pedeapsa cu moartea. Este o inițiativă pe care trebuie să o continuăm Preluăm așadar apelul dumneavoastră. Dau acum cuvântul doamnei Lynch, vice uh, vice-directoare Amnesty International. După cum știți, din totdeauna Amnesty International a luptat pentru eliminarea pedepsei cu moartea cu toții. Apreciem efortul depus pentru a extinde cât se poate de mult uh, abolirea pedepsei capitale. Amnesty International, cât și alte ONG-uri și societăți uh, care reprezintă societatea civilă sunt active la nivel european uh, când vine vorba de diferitele instrumente de tortură, oferindu-ne experiența lor dobândită în sector. Cred că doamna Lynch ne va informa referitor la situația actuală și care sunt eforturile uh, vis-a-vis -vis de medicamentele folosite pentru pedepsa capitală. De asemenea, ne va da câteva recomandări privind felul în care putem face ca recomandările europene să dea un rezultat mai bun în acest sens. Vă rog, aveți cuvântul. Este, bineînțeles, vorba de domnul Lynch. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Rafael. Mă numesc James Lynch, sunt director adjunct pentru chestiuni globale uh, și șeful uh, echipei care se ocupă uh, de pedepsa capitală la Amnesty International. Vreau să vă uh, împărtășesc câteva observații cu caracter general uh, făcute de Amnesty și uh, niște chestiuni legate de secretizarea pedepsei cu moartea. Și mă voi referi de asemenea și la reglementarea instrumentelor folosite pentru pedepsa capitală și tortură. 1032 uh, de persoane au fost uh, condamnate la moarte în 2015. Uh, Numărul total de execuții în 2016 a fost mai mare decât oricând. Irak și-a triplat execuțiile, Bangladeshul la fel. 117 uh, oameni au fost condamnați la uh, moarte în 57 uh, de țări. Este o cifră record pentru Amnesty International. Dacă luăm cifrele izolat, fiecare reprezintă o suferință umană cauzată de stat. Nu vreau să vă uh, fac o imagine uh, mult prea întunecată a activității noștri. Într-un context mai larg, lucrurile ar putea să fie diferite. Uh, statele care execută sunt într-o minoritate. 87% din execuțiile de anul trecut au fost făcute de Iran, uh, uh, Bangladesh și China. Mai bine de 90% din execuțiile globale au avut loc în cinci țări. Majoritatea statelor împărtășesc poziția Amnesty International. Guvernul trebuie să protejeze dreptul la viață și nu să ia viața. Amnesty International a început să facă o campanie pentru abolirea pedepsei cu moartea acum 40 de ani. În 1987 numai patru uh, țări aboliseră pedepsa capitală. Majoritatea țărilor uh, din lume, 105, uh, au abolit pedepsa cu moartea prin legislație. Într-adevăr, ca o regulă generală, pedepsa capitală uh, este un lucru uh, de care uh, guvernele se simt vinovate. Și aceasta pune întrebarea ce state doresc să uh, își apere uh, cetățenii de astfel de practici. Uh, sunt probleme însă și de uh, implementare incorrectă. Numai anul acesta o informație uh, care a fost uh, publicată uh, a arătat că Vietnamul a executat în timp de trei ani 429 de persoane Sigur că secretul se regăsește în procedurile uh, judiciare. De pildă, în uh, Arabia Saudită, numai 16 persoane au fost deținute, nu au avut acces, um, au fost interogate fără ca acest lucru să se stie. Au fost raportate uh, torturi pentru a-i face pe vinovați sau pe presupuși vinovați să semneze o Uh, mărturisire. Secretizarea este foarte uh, este în detrimentul persoanelor și familiilor uh, celor care sunt condamnați la moarte. Pe lângă cruzimea actului, nu există nici posibilitatea ca persoanele condamnate să mai facă încă o cerere de uh, grațiere. Uh, în cazul lui Niașebin, anul trecut a fost exonerat uh, de curtea din China pentru o crimă pe care nu o comisese. Însă exonerarea a venit uh, prea târziu pentru că uh, fusese deja uh, uh executat în 1996. secretizarea uh, îi împiedică pe oameni să uh, înțeleagă cine este uh, de fapt executat și salut contribuția lui Rafael pe această temă analize recente făcute de Amnesty International în legătură cu pedapsa capitală în China arată că aceasta se aplică celor cu educație Uh, precară și celor uh, săraci. și uh, putem discuta motivele pentru care acest lucru se întâmplă atunci când statele permit oarecare transparență în legătură cu pedapsa cu moarte, atunci apar o serie de uh, posibilități de a o combate. În Singapore au fost uh, publicate uh, unele uh, date, ceea ce a permis uh, abordarea situației într-o manieră mai transparentă. Uh, în momentul în care se uh, dezvăluie o serie de uh, informații, atunci uh, publicul poate să înțeleagă care este situația celui care este condamnat la moarte și dacă există vreo posibilitate de apel. Două state izolate, Texas și Georgia, au avut ca pondere 80% din execuțiile din Statele Unite. Uh, însă acest număr a scăzut cu o treime față de anul uh, anterior. Apoi uh, am asistat la reluarea executării prin injectarea de substanțe legal, letale. Mă scuzați. Salutăm activitatea Uniunii Europene și a Consiliului Europei de a se opune și de a combate pedepsa capitală, de a cere instituțiilor europene și parlamentarilor uh, Uh, să uh, facă presiune asupra uh, statelor care recurg în continuare la pedapsa cu moarte. Marta, Este nevoie de procese corecte pentru a permite publicului să înțeleagă care este cauza acestor pedepse capitale și să militeze pentru abolirea pedepsei cu moartea. Organizația Duihua uh, a militat uh, pe lângă guvernul uh, chinez pentru a pune capăt execuțiilor. Este important să recunoaștem felul în care combaterea pedepsei cu moartea s-a întețit. Am văzut execuțiile din Arkansas, am În Iran au fost uh, executați cel puțin uh, patru uh, tineri sub vârsta de 18 ani. La fel s-a întâmplat și cu tineri din Maldive chiar dacă sunt niște semne vagi de progres în această privință, lucrurile nu sunt deloc mulțumitoare. În Singapore au fost publicate Uh, informații care arată o scădere a pedepselor cu moartea. Însă Ceea ce uh, vreau să vă spun este că datele cu privire la pedepsa capitală ne arată că este vorba de o pedeapsă uh, cu ore numărate de viață, să spunem. Uh, pentru că se fac eforturi uh, considerabile, campanii pentru ca această pedeapsă să fie abolită. Uh, de asemenea, nu se furnizează echipamente de uh, execuție uh, celor care încă uh, practică acest uh, tip de pedapsă. Uniunea Europeană a făcut bine atunci când a introdus o serie de limitări foarte stricte este timpul ca uh, comunitatea internațională să aibă o abordare uh, globală, să se creeze o alianță globală pentru a promova în continuare abolirea uh, pedepsei cu moartea. În septembrie 2017, Amnesty International a prezentat cinci principii cheie um, pentru a pune capăt comerțului cu instrumente de execuție. Mulțumesc. Grazie, grazie a lei, signor Lynch. E... Mulțumesc. Dalle sue parole dovremmo ricordare un po' a tutti. Ar trebui să reamintim puțin tuturor faptul că mai ales în ceea ce privește Singapore, suntem pe cale să semnăm acordul de liber schimb și poate ar fi pertinent să le reamintim partenerilor noștri din Singapore acest subiect al pedepsei cu moartea. Poate ar fi bine chiar dincolo de Parlament să-i spunem și Comisiei Europene uneori inițiativele legislative decisive și instrumentele pentru politică, de pildă controlul la exporturi ar putea să fie folosit în numele drepturilor omului, așa cum am făcut de altfel prin contribuția pe care am adus-o la regulamentul UE privind mărfurile care pot fi folosite în scopul de a aplica pedepsa capitală, de pildă produsele farmaceutice. Sunt folosite nu doar pentru pedepsa capitală, ci și pentru tortură în țări terțe. Am uh, venit cu contribuții la acest aviz juridic adresat și Comisiei pentru Comerțul Internațional cu multe comentarii și multe amendamente adoptate în varianta finală a textului. E vorba de o inițiativă în urma căreia Argentina și Mongolia au lansat așa numita inițiativă globală, o inițiativă a multor țări de pe glob menită să pună capăt comerțului cu produsele utilizate pentru a aplica pedapsa capitală sau tortura. Aș da acum cuvântul pentru câteva clipe Serviciului de Acțiune Externă referitor la această inițiativă și să vedem care este părerea lor referitor la adoptarea acestei inițiative. Dau acum cuvântul domnului Amador Sanchez Rico, șeful Departamentului pentru Drepturile Omului din cadrul uh, Serviciului de Acțiune Externă. Vă rog. Good morning. Uh, Bună dimineața. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm să fim astăzi aici, uh, în această sală, în această subcomisie, pentru a reitera poziția fermă împotriva pedepsei capitalei ieri, 10 octombrie, multe țări uh, din uh, lume au marcat uh, ziua împotriva pedepsei cu moartea și altul reprezentant și vicepreședintele Frederica Mogherini a spus în repetate rânduri faptul că poziția Uniunii Europene este una fără echivoc împotriva Uh, pedepsei capitale. Pedepsa cu moartea este o pedepsă crudă și inumană pentru a descuraja uh, infracționalitatea. Este o negare a drepturilor omului, a demnității. Uh, pedepsa cu moartea încalcă dreptul la viață și impune o, o tortură uh, psihologică. Uh, cei care apără această pedapsă spun că este un factor de descurajare mult mai eficient uh, decât închisoarea pe viață însă au fost făcute studii în legătură cu descurajarea și de fapt se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Uh, caracterul irreversibil al pedepsei cu moartea rămâne o preocupare. Greșelile sunt uh, inevitabile într-un sistem judiciar, însă cu pedepsa capitală fiecare greșeală înseamnă pierderea unei vieți omenești. Uh, din 1973, 159 de persoane în Statele Unite au fost eliberate cu dovada nevinovăției lor. Însă, Uh, multe țări uh, au luat uh, hotărârea de a aboli pedepsa cu moarte. Mai bine de două treimi din țările lumii au abolit pedepsa cu moartea sau nu o mai folosesc. Anul trecut numai 23 de țări au făcut astfel de execuții. În 20, cu 20 de ani în urmă această cifră era de 40 de țări. Însă nu am reușit încă să facem tot ce se poate. Uh, sunt uh, țări în care uh, aceste drepturi sunt încălcate nu numai că pedapsa cu moartea este limitată la anumite infracțiuni grave. Din păcate, încălcările moratorilor sau ale execuțiilor Uh, sunt uh, dese. Uniunea Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă promovează și susțin un uh, mare număr de inițiative pentru a conștientiza lumea în legătură cu importanța abolirii pedepsei cu moartea, cerând statelor care încă au acest tip de pedepsă să uh, impună un moratoriu asupra pedepsei cu moartea. Vreau să vă reamintesc două evenimente importante. Uniunea Europeană și Belgia au convenit să cogăzduiască al șaptelea congres împotriva pedepsei capitale în Bruxelles prin, în perioada 23 uh, februarie-1 martie 2019. Asta presupune și un uh, congres regional care va avea loc uh, în aprilie 2018 în coasta de Fildeș. Sunt evenimente importante care vor ralia peste 1500 de participanți din întreaga lume cel de-al șaselea congres anterior a avut loc la Oslo în 2016. Apoi, o altă inițiativă în care Serviciul uh, de Acțiune Externă uh, însoțește DigiTrade, alianța uh, globală împotriva celor care comercializează produse de tortură sau care sunt folosite la execuție. Acest eveniment de lansare a avut loc pe 18 septembrie. După cum am spus, a fost acolo comisarul Malmström, Mongolia și Argentina. Până acum, 58 de țări au uh, semnat o declarație politică care a fost adoptată în New York. Acum uh, ne așteptăm să facem uh, progrese în ceea ce privește aplicarea acestor angajamente, ajutând țările semnatare să elaboreze legislația necesară. Vom face în continuare lobby pentru mai multe semnături ale acestui acord. De asemenea, facem acest lucru în colaborare strânsă cu Națiunile Unite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Volevo capire se Adriano Martin eh, vuole dire qualcosa oppure no. Aș dori să știu dacă domnul Martin dorește să ia cuvântul sau nu. Nu e musai. Bine. Să vedem deputații. Soraya Poz, vă rog. Tack, herr ordförande. Eh, jag fick lite svar på det som jag undrade. Mulțumesc. Am primit eh, câteva răspunsuri la întrebările care îmi stăruiau în minte, însă aș vrea să știu, există o listă a țărilor care uh, analizează posibilitatea reintroducerii uh, pedepsei cu uh, moartea, știu Maldive, uh, Filipine. Cu uh, câteva săptămâni în urmă ni s-au dat asigurări că nu era o asemenea de uh, discuție pe rol uh, Uh, însă aș vrea să știu dacă există astfel de țări, pentru că noi în uh, Parlamentul European, în colaborare cu instituțiile europene, trebuie să putem să combatem astfel de acțiuni trebuie să cooperăm atunci când vorbim despre acorduri comerciale, atunci când mergem în uh, delegații în țările respective și discutăm drepturile omului, printre altele. Sigur, Uh, avem în vedere problema pedepsei capitale și a torturii de fiecare dată când discutăm astfel de acorduri. Sunt uh, câteva puncte care ne preocupă în mod constant. Ar fi totuși interesant să primim mai multe informații în legătură cu uh, cele cinci puncte la care s-a referit reprezentantul Amnesty International, instrumente de combatere a torturii Uh, și n-ar fi fost mai bine ca această audiere să aibă pe loc pe 2018 în loc de 2019 în, Brussels, în Bruxelles? Oui, je... Doamna Vergia, Vă mulțumesc. Țin să vă mulțumesc în primul rând uh, dumneavoastră celor trei uh, intervenienți pentru panorama foarte completă pe care ne-ați prezentat-o sunt de acord și cu optimismul, dar și cu uh, îngrijorările exprimate, pentru că, într-adevăr, elemente sunt în fiecare taler al acestei balanțe. Într-adevăr, sunt din ce în ce mai puțin uh, acele țări care să execute condamnații, dar faptul că unele țări sunt în curs de a relansa pedeapsa la moarte, așa cum spunea Soraya, uh, Filipine, spre exemplu, și Maldive. Maldive mi se pare un caz chiar mai grav. pentru că în Maldive au fost uh, condamnați la moarte delinvenți juvenili. Și apoi, în decembrie 2016, a existat moratoriul și a reieșit că mm, lista țărilor care votează pentru până la urmă nu a evoluat. Nu cred că e un semn prea bun. Deci, cu alte cuvinte, 70 de țări fie s-au abținut, fie au votat împotriva rezoluției. Iată deci, mie mi se pare că tendințele sunt îngrijorătoare. Și la fel stau lucrurile și în uh, privința numărului condamnărilor chiar dacă execuțiile par să fi scăzut. Totuși, aș pune un bemol pentru că în 2015 a fost anul cu cele mai multe execuții din ultimii ani, din ultimii 20 de ani. Dar în aceeași măsură, totuși, condamnările cresc ca număr. Aș fi vrut de altfel să vorbiți mai mult despre condamnarea la moarte a delincvanților juvenili, a minorilor au existat astfel de condamnări în opt țări. În 2016 nu au fost executați minori decât în Iran. Mi se pare iarăși un element foarte important pentru că trebuie să se insiste și asupra chestiunii minorilor în um, axele noastre de luptă împotriva pedepsei capitale. se vorbește foarte mult despre creșterea condamnărilor pe acuzații de terorism. Dar pe mine mă îngrijorează foarte tare și creșterea uh, numărului de condamnări pentru toxicomanie. Vorbeați mai devreme de legătura cu sărăcia. Deci, condamnările la moarte pentru droguri uh, de multe ori au de-a face cu Uh, traficul care are de-a face cu sărăcia. Da, aș vrea și eu să aflu mai multe informații despre acele țări care mm, au înregistrat niște evoluții negative, dar înainte de a vedea paiul din ochiul, ochiul altuia, ar trebui să vedem și bârna din ochiul nostru. Și aici există unele tendințe preocupante. Poate vom avea ocazia să discutăm despre modul în care am putea fi mai activi în rețeaua parlamentarilor despre care vorbeați dumneavoastră mai devreme. Mi se pare o idee foarte eficientă acea campanie împotriva instrumentelor și produselor folosite pentru pedepsa cu moartea. Uh, în uh, Statele Unite, Statele Unite fiind singura țară de pe continentul american care execută încă oameni, astfel de campanii totuși au avut succes și au dus la o scădere a numărului uh, condamnărilor la moarte. Cred că ar fi important să avem o rezoluție și în plenară și apoi chiar și în privința Congresului din 2019 Trebuie să vedem cum s-ar putea implica Parlamentul European și cu precădere Comisia noastră, astfel încât să putem uh, sprijini și noi desfășurarea și succesul acestui congres. Ați subliniat cât de important uh, este Bruselul și alegerea Bruselului drept gazda acestei, acestui congres. Și cred că trebuie să ne implicăm și noi așadar. Ați uh, insistat asupra Iranului. Din câte am văzut eu, n-am de gând să iau apărarea Iranului, să fie clar, dar Iranul continuă să fie una dintre țările în care numărul execuțiilor este în continuă scădere. Ori dacă e să facem comparația cu anii 2016 și 2015, vom vedea că o mare parte a acestei tendințe provine din faptul că Uh, numărul execuțiilor a scăzut în Iran, lucru care a avut un impact asupra situației la nivel mondial. Nu știu, poate n-am citit eu uh, bine cifrele. Dacă așa e, să-mi spuneți. Mulțumesc, domnul Rodriguez are cuvântul. Doamna Rodriguez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare de fapt nu e neapărat o întrebare, cât o reflexie personală, pentru că antevorbitorii, antevorbitoarele mi-au uh, luat uh, vorbele din gură. Da, e vorba despre sistemul judiciar, dar nu doar, și despre sistemul uh, educativ uh, și sanitar. Eu vin de una, din una din țările cele mai calme și sigure din lume, din Portugalia. Și în plus vin din regiunea Maderei, din insula Madeira. Discutam cu, studen- cu niște studenți zilele trecute în privința pedepsei cu moartea. vrem să văd cum putem face în așa fel încât uh, violența să nu fie banalizată. Pentru că în regiuni precum a mea, uh, care sunt foarte liniștite, atunci când apare o crimă gravă, lumea începe să ceară aplicarea pedepsei cu moartea. Studenții mi-au spus că anul acesta după o crimă teribilă la adresa unei femei. Studenții mi-au spus că au vorbit foarte mult despre chestiunea pedepsei cu moartea și că a tot reieșit din discuțiile lor că poate n-ar fi o idee așa de rea să fie reintrodusă pedepsa cu moartea în Portugalia. Poate în alte țări violența Uh, în care violența este banalizată, uh, oamenii nu se preocupă foarte mult de aceste aspecte, dar uh, aici, în Europa, situația nu stă așa. E un subiect transversal până la urmă. Da, putem să lucrăm atât la nivelul deputaților, cât și la nivelul Parlamentului, la nivel național, dar trebuie văzut cum putem lucra și la nivel local, cu opinia publică. Cum facem să-i uh, facem pe oameni să înțeleagă că uh, pedapsa cu moartea nu este nici de cum o soluție. Mulțumesc, domnul Austreviciu, să are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, oratorilor noștri care au vorbit despre pedapsa cu moartea și drepturile omului. Nu avem de privit prea departe de Europa ca să vedem țări în care pedapsa cu moartea încă uh, e aplicat ca o politică. Gândiți-vă la Belarus, o țară vecină a Uniunii Europene. În Belarus există posibilitatea pedepsei cu moartea și aceasta poate fi aplicată și pentru po- ă, rațiuni politice pentru a ține sub control membrii opoziției. Este absolut îngrozitor ce mi-a fost dat să aud de curând. Ă, președintele Lukashenko trebuia să fie invitat la summitul parteneriatului uh, vecinătății estice aici la Bruxelles. Trebuia să fie invitat la finele lunii noiembrie. Mi s-ar părea o rușine fără nume ca uh, președintele Lukashenko într-adevăr să fie invitat aici, având în vedere retorica sa, relațiile sale publice și faptul că aplică încă pedeapsa cu moartea pentru a controla opoziția mi s-ar părea rușinos ca Lukashenko să fie invitat aici și să țină lecții despre și să meargă înapoi acasă, spunând că a fost acceptat drept partener pe picior egal al Uniunii Europene. Mi s-ar părea inacceptabil și mi se pare inacceptabil pentru un președinte care nu are niciun fel de criteriu moral până la urmă. În privința pedepsei cu moartea există mai multe feluri de pedepse capitale. Uh, uh, gândiți-vă la uh, condițiile din penitenciare. Pentru că unele, câteodată, um, sentințele lungi în condiții foarte grele echivalează cu pedepsa de mo- cu moartea. pentru că de multe ori uh, prizonierii își uh, distrug sănătatea în închisoare și de multe ori e vorba despre prizonieri politici, iar în Asia Centrală, spre exemplu, ne-a fost dat să auzim că condițiile din închisori sunt groaznice și nu uh, îndeplinesc nici unul din criteriile de um, penitenciar acceptabil. Deci, uh, precum spuneam, există fel și fel de pedepse, nu neapărat cu moartea, dar care echivalează cu pedepsa cu moartea. Mulțumesc, o să dau acum cuvântul uh, invitațiilor noștri. Domnul Linci are cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru observații și întrebări foarte la obiect. Aș vorbi înainte de toate despre cele principii cheie care au de-a face cu uh, combaterea instrumentelor de tertură și de execuție și a tehnologi tehnologiilor de execuție. Vă mulțumesc pentru întrebarea pe care mi-ați spus-o. Principiile cheie pentru noi pentru Amnesty International pentru a vedea cum putem dezvolta uh, dreptul la nivel național, uh, standardele mm, uh, și standardele globale, se bazează pe, pe faptul că unele tehnologii sunt uh, folosite în mod inerent de uh, al, a căror uh, producție, dar și utilizare ar trebui să fie inter, interzise. Vorbim de uh, unele tipuri de cătușe, uh, bastoane electrice. Cea de-a doua categorie, cel de-al doilea principiu, extrem de important din punctul nostru de vedere și sperăm că Alianța Globală uh, își va îndrepta atenția în această direcție este introducerea unor restricții foarte stricte în privința comerțului cu astfel de obiecte care pot fi folosite de către um, forțele de ordine, dar care pot fi uh, deturnate. Vorbim despre uh, gloanțe de cauciuc, um, gaz lacrimogen, tasere dar și folosirea acelor uh, medicamente care pot fi utilizate și în scopuri legale, dar și în scopul uh, execuțiilor. Deci, ideea este de a vedea care este utilizatorul final și utilizarea, dacă acestea vor fi utilizate pentru tortură sau execuție. Cel, de-al treilea principiu cheie N-am timp prea mult la dispoziție să vorbesc despre asta, dar vă pot pune documente la, disco- la dispoziție. E vorba despre sisteme de control naționale, folosind informații de care dispun Națiunile Unite, ONG-urile și alți parteneri pentru evaluarea riscului și pentru crearea de, risc, de rețele care să poată um, um, pune la cale aceste evaluări. Apoi um, punerea în uh, comun de informații în privința măsurilor întreprinse pentru reglementarea comerțului, rapoarte anuale pu făcute publice, spre exemplu, de asemenea, și apoi măsurile internaționale pentru reglementarea comerțului cu aceste elemente. Credem că mm, organizațiile regionale și interguvernamentale ar trebui să aibă norme și standarde pentru aceste instrumente, pentru că altfel vom face pași înapoi. E vorba despre norme internaționale care ar trebui apărate. Nu mai rămâne decât un minut și jumătate la dispoziție, deci mă grăbesc care sunt uh, țările care fac uh, pași înapoi și cele care se gândesc la reintroducerea pedepsei cu moartea, aș vrea să spun că există țări aboliționiste, cum ar fi Filipinele, unde uh, s-a formulat o propunere legislativă pentru reintroducerea pedepsei cu moartea. Dar există și alte țări în care uh, societatea civilă uh, va, este clar că va uh, lua uh, poziție foarte clară împotriva pedepsei cu moartea. Deci, cel de-al doilea tip de țară sunt acele țări care încă au uh, prevederea pedepsei cu moartea în dreptul național, dar nu au mai aplicat aceste execuții de mulți ani. Este vorba, spre exemplu, despre Maldive. Tocmai de aceea trebuie să rezistăm tentației de a crede că dacă o țară nu a mai executat persoane de multă vreme, nici nu o să o mai facă. În ceea ce privește minorii, o întrebare foarte importantă. Când am vorbit despre Iran, vorbeam despre numărul execuțiilor din anul acesta. E vorba de patru delinvenți juvenili executați anul acesta. An care încă nu s-a scurs întru totul. E o cifră foarte mare. Știți cazul lui Valireza Al-Tahiki din august? A fost întru totul șocant să vedem că a fost executat doar la câteva zile după instituirea președintelui și uh, eveniment la care la Teheran au fost uh, prezenți, uh, prezente fel și fel de persoane importante la nivel mondial. La câteva zile după aceea, iată un minor executat în Bangladesh, Indonezia, Iran, Maldive, Nigeria, Pakistan, Papua Noua Guinee și Arabia Saudită uh, încă se aplică astfel de pedepse la adresa minorilor. Opinia publică la nivel mondial trebuie să fie conștientă de acest lucru și să um, lupte împotriva pedepsei cu moartea la adresa minorilor din aceste țări. Uh, în ceea ce privește tendința din Iran, Uh, da, e adevărat că cifrele din 2016 erau mai mici decât cele din 2015, dar asta nu înseamnă neapărat că s-a îmbunătățit situația. În 2015 a fost un an oribil din punct de vedere al execuțiilor din această țară. A fost vorba de uh, practici publice puse în aplicare și uh, noi considerăm că, din păcate, tendința nu este suficient de, muncă, de bună și uh, nu credem că se va schimba situația îndeajuns de bine. Vă mulțumesc. O să continui uh, tot în ceea ce privește Iranul, mergând ceva mai departe decât James. De când Rohani a ajuns la putere, condamnările și execuțiile au crescut cu 25% în primii doi ani. Da, e adevărat că anul trecut a fost un an cu mai puține execuții, lucru care nu se explică neapărat prin mă rog, se explică prin, și prin campania electorală, dar și prin alți factori. Dar cert este că nu s-a îmbunătățit absolut deloc situația drepturilor omului în Iran de când Rohani a devenit președinte. În orice caz, nu problema pedepsei cu moartea sau uh, uh, situația apărătorilor drepturilor omului. A crescut de zece ori numărul acestora care au fost aruncați uh, în închisoare. Acum patru ani, un, o rețea împotriva uh, pedepsei cu moartea iraniană, constituită din celebrități uh, din Iran, Uh, staruri de cinema, avocați și așa mai departe, a fost dezmembrată și uh, mulți dintre membrii acesteia au fost aruncați în spatele gratiilor. Deci, chestiunea pedepsei cu moartea este o chestiune întru totul de actualitate în Iran. Asta ori în ciuda, ori datorită lui Rohani, nu știu exact cum să spun. În orice caz, vă pot pune la dispoziție o serie de documente, inclusiv raportul nostru anual uh, pentru Iran, în care găsiți cifre foarte clare. Aș reveni asupra întrebării doamnei Rodriguez în privința opiniei publice. Organizația mea, Ensemble contre la peine de mort, este o organizație de advocacy Însă noi uh, colaborăm și pentru sensibilizarea generațiilor tinere. Considerăm că, da, trebuie să pledăm în fața guvernelor, miniștilor, președinților și deputaților, dar în același timp trebuie să lucrăm cu opinia publică și chiar și cu opinia publică din țările aboliționiste. Avem uh, animatori în școli din Franța. În ultimii, ani am, uh, în ultimii trei ani am vorbit cu numai puțin de 6.000 de copii pe această problemă, însă avem și programe școlare în Maroc, Tunisia, Republica Democratică Congo, Taiwan, Pakistan pe o serie de programe foarte interesante, pentru că vorbind despre pedapsa cu moartea, vorbești despre chestiunea drepturilor omului în general, vorbești despre tortură, vorbești despre drepturile uh, minorităților sexuale, vorbești de, despre discriminare, vorbești despre cetățenie, justiție, acces la justiție. Iată, deci, uh, tot atâtea chestiuni fundamentale pentru tinerii europeni și tinerii lumii în general, fundamentale pentru construirea unei identități sănătoase. Uniunea Europeană a, uh, a lansat, lansează și sprijină programe europene în ceea ce privește educația în domeniul abolirii pedepsei cu moartea. Vă spuneam că vom organiza congresul de la Bruxelles împreună cu uh, guvernul belgian și Comisia Europeană și pentru a reda un sens acestor valori în uh, spiritul tinerilor europeni. Chestiunea drepturilor omului, uh, a luptei împotriva pedepsei cu moartea și a torturii trebuie să revină în atenția publicului și în înțelegerea publicului. Mă interesează foarte mult această chestiune, tocmai pentru va fi tematica Zilei Mondiale de anul viitor, pentru că uh, până la urmă miezul uh, pedepsei cu moartea este tortura. Pedepsa cu moartea însă și este tortură, un act de tortură. și ar trebui ca acest lucru să fie acceptat ca atare și la Națiunile Unite, pentru că pedepsa cu moartea este o tortură, iar condițiile de detenție reprezintă o tortură, atât fizică cât și psihologică. Un condamnat la moarte îmi spunea, când da, ești condamnat la moarte, ești executat de 100 de ori, de fiecare dată când deschizi și închizi o ușă. Asta este o realitate să fii condamnat la moarte de 100 de ori pe zi. E important ca în această activitate pe marginea condițiilor de detenție uh, să continue. Uh, gândiți-vă la Convenția Mandela, convenție care încă se aplică de către țările semnatare la adresa condamnaților la moarte. Nu-i normal ca în Statele Unite un condamnat să nu își poată atinge membrii familiei, să se regăsească în spatele unui uh, ecran de plexiglas. O mamă nu își poate atinge fiul decât după ce acesta a fost uh, executat și corpul trupul i s-a răcit. Nu este normal ca, inform- ca familiile să nu afle de execuții decât după ce actul a avut uh, loc. Nu e normal ca familiile să nu primească corpul celui condamnat la moarte, celui executat, așa cum se întâmplă în Belarus. Nu e normal ca condamnații la moarte să înnebunească, așa cum se întâmplă în Japonia. rolul Parlamentului și al Comisiei uh, DROA este foarte mare în această luptă. Pentru a răspunde în privința, în ceea ce privește evoluția și moratoriul uh, Națiunilor Unite, da, adevărul e că între ultimele două rezoluții nu s-a înregistrat neapărat o uh, tendință pozitivă. A existat o stagnare la 117 de voturi pentru. Acum depinde dacă vreți să vedeți paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Ați văzut, eu sunt mai degrabă optimist. Eu aș zice că paharul e pe jumătate plin. Jumătate din țări s-au abținut sau nu au fost prezente la vot. Eu cred că situația poate fi îmbunătățită, dar adevărul este că cu cât uh, avansăm, cu atât ne lovim mai mult de acel miez dur al țărilor care uh, au și vor să păstreze pedapsa cu moartea. Um, cred că strategia pe care ar trebui să o abordăm și de altfel strategia organizației noastre are două mari laturi. Pe de o parte lucrăm pe transparență cu acele țări care execută um, cel mai, cei mai mulți oameni, făcându-i să se rușineze de această politică și pe de altă parte să lucrăm cu acele țări care sunt undeva la limita abolirii, să le uh, ajutăm să treacă de partea țărilor aboliționiste. Aceste țări trebuie ajutate. Uh, și dacă acestea vor fi ajutate, atunci țările care încă aplică pedeapsa cu moartea China, India, Iran, Japon, Japonia vor fi încă și mai uh, rușinate de ceea ce fac. Noi credem că rolul uh, deputaților este foarte mare, rolul parlamentarilor europeni este foarte mare, pentru că au posibilitatea să lucreze, de, să discute de la egal la egal cu deputații din alte țări pe chestiuni care mm, sunt sau până de curând au fost tabu în multe țări. Cred că aceste uh, probleme trebuie discutate, trebuie abordate la nivel politic și la nivel legis legislativ. Deci mi se pare că rolul deputaților este foarte important. Sper ca plenara Parlamentului European să abordeze și chestiunea pedepsei cu moartea, deci asta se facă în plenară și nu doar în Comisia DROA și mă scuzați că mi-am depășit foarte mult cele 5 minute acordate. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru aportul lor la discuția noastră. Noi reafirmăm angajamentul Parlamentului vis-a-vis -vis de un subiect atât de important. Pentru a rezuma în câteva cuvinte, nimeni nu poate fi lăsat deoparte. Vă mulțumim, ne oprim doar o clipă să facem un test, uh, să vedem dacă pe Skype funcționează totul în regulă pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc mult încă o dată!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 Asistăm acum la prezentarea unui studiu DROA referitor la implicarea a diferitelor societăți și entități financiare în acapararea terenurilor în afara Uniunii Europene. Pe data de 25 iunie, biroul extins a decis să, să ceară realizarea unui studiu referitor la implicarea actorilor societari și financiari din Uniunea Europeană în acapararea de terenuri în afara Uniunii Europene profesorul Saturnino Boras a, a condus acest studiu drept autor principal. Studiul a fost publicat în luna mai a anului 2016. Dânsul este la ora actuală profesor de studiu agrare la Institutul Internațional de Studii Sociale din Haga, este profesor asociat la Universitatea Agricolă din Beijing. A scris referitor la mișcările agricole și funciare, publicând diferite cărți pe acest subiect. Multe din lucrările dumnealui au fost traduse în spaniolă, portugheză, franceză, germană. În 2009, domnul profesor Boras a primit premiul National Book Award din Filipine pentru categoria științele sociale. La ora actuală se află în țările de jos și ne va oferi concluziile dumnealui pe Skype. Dau de îndată cuvântul profesorului Boras, vă rog. Please speak. Oh. Well, thank you very much. And again, I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 Vabbè, non funzionava bene. Nu funcționa foarte bine conexiunea, după cum am putut observa. Vom proceda în felul următor, să vedem dacă reușim să ajustăm uh, un pic legătura. Eu voi profita de faptul că Philip Soffert este alături de noi, printre altele unul din autorii studiului, iată de ce, i-aș da cu mare plăcere cuvântul dumnealui pentru a putea un pic completa intervenția domnului Boras. Iusuf, preiu. Vă rog. Domnule... e... Um, my, my, my apologies, I, I, I'm trying to... Îmi cer scuze, încerc să deschid manuscris, manuscrisul vă propun să facem un alt test și între timp uh, voi putea prelua dacă e nevoie. Sunteți de acord? Sapevamo che uno studio... Știam că e un studiu contestat, dar nu ne puteam închipui că într-atât. Yep. Should I continue? Try. Try. Could you try?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 where the situation remains fluid. Ha trovato i documenti? Prego. Um, thank you. Ați reușit să găsiți documentele între timp? Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor nu ne pregătisem pentru această situație, însă am să încerc să fac tot ce pot pentru a completa intervenția. În primul rând, mulțumesc tuturor uh, celor care au fost implicați în realizarea studiului și șansa de a prezenta acest studiu în uh, subcomisia dumneavoastră. După cum a început să spună domnul Boras, în studiul nostru care analizează acapararea terenurilor, pornim de la realitatea persoanelor afectate, iar definiția noastră de acaparare a terenurilor se concentrează asupra capturării și controlul de alți actori a resurselor funciare și a terenurilor care sunt necesare pentru um, menținerea traiului acestor uh, grupuri de persoane. După cum spunea domnul Boras, nu spunem că toate afacerile funciare, afaceri cu terenuri sunt și se reprezintă acapararea terenurilor, însă au implicații în acest sens și devin acaparare de terenuri acolo unde încalcă drepturile persoanelor afectate. Este important să scoatem în evidență că nu vizăm doar un anumit timp, tip de tranzacție, ci să uh, ci încercăm să privim calendarul, contextul temporal în care se desfășoară aceste tranzacții și să vedem care sunt implicațiile pe termen lung ale acelor uh, afaceri funciare care împiedică accesul la resurse ale persoanelor care trăiesc la fața locului. Noi vorbim de un control asociat acestei acapărări în studiu, control care este indisociabil legat de drepturile omului. Înțelegerile funciare și acapararea terenurilor fac obiectul uh, cercetărilor despre care discutăm în studiul nostru, multe din uh, aceste înțelegeri au un impact asupra măsurii în care persoanele afectate se pot bucura sau nu de exercitarea drepturilor lor. O consecință imediată o reprezintă pierderea accesului la teren și la resursele aferente de către comunitatea locală. Este important să vă spunem că aceste tranzacții nu presupun de îndată pierderea accesului la teren, pentru că de multe ori uh, Pământurile multe țări sunt guvernate de convenții nescrise. Este de asemenea important să scoatem în evidență că acapararea terenurilor nu presupune de îndată evacuările forțate, dar pot presupune obstacole în care exercitării drepturilor uh, persoanelor și grupurilor afectate, deși de multe ori evacuările forțate reprezintă mult prea adesea, din păcate, un element nefericit, o consecință nefericită a acapărării terenurilor. Accesul și controlul resurselor funciare reprezintă condiții indispensabile pentru exercitarea drepturilor persoanelor care trăiesc în acele zone. E vorba de anumite drepturi concrete, precum dreptul la alimentație, la nutriție, la apă, la sănătate, la locuință, la muncă, dreptul de a nu fi private de mijloacele de subzistență, dreptul de a participa la activități culturale, drepturile femeilor și comunităților indigene, de asemenea, sunt strâns legate de accesul stabil și echitabil la teren, și la resursele asociate. E un grup de drepturi, așadar, legat de controlul propriu-zis al terenurilor și resurselor funciare de către comunitățile locale. Aici intră, bineînțeles, și drepturile civile și sociale. Știți că, în ceea ce privește multe din aceste înțelegeri uh, funciare, intră consultarea prealabilă a comunităților locale. Constatăm aici uh, asimetrii semnificative în puterea de care dispun actorii diferiți implicați în aceste înțelegeri. Implicarea actorilor UE, îndeosebi entități financiare și corporatiste UE în aceste acapărări de terenuri a făcut obiectul unor nenumărate discuții de politică, studii, cercetări, împreună cu analiza unor alți actori, precum China sau statele din Golf. Și asta din mai multe motive. De multe ori, actorii europeni sau bazați în Europa nu sunt vizibili pe teren, însă din datele pe care le-am folosit pentru studiul nostru și în graficele pe care le aveți la dispoziție, veți putea constata că actorii europeni, întreprinderile înregistrate în Europa sunt implicate în multe um, tranzacții funciare, iar dacă luați în calcul toate acestea, în cele din urmă sunt foarte mulți actori europeni implicați în acapararea terenurilor. Credem că în această situație E nevoie de un răspuns ferm din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre. Nu am să intru în detalii, pentru că aveți deja studiul la dispoziție. Doar câteva cuvinte în plus, pentru că cred că profesorul Boris discuta despre acestea înainte de a se strica legătura Problema acapărării terenurilor nu este una evidentă. Există baze de date, însă există și probleme în ceea ce privește existența acestor baze de date, cum sunt definite, cum este introdusă, cum sunt introduse informațiile disponibile. Cred că există mai multe categorii de informații referitoare la acapararea terenurilor. O parte din aceste baze de date sunt importante, firește, noi însă am încercat să folosim cât mai multe date calitative preluate de asemenea din activitatea, din eforturile organizațiilor care s-au ocupat cu acapararea terenurilor, inclusiv organizația mea. Analizăm um, acapararea terenurilor din perspectiva drepturilor omului. Înainte de a începe să explic cele cinci mecanisme mecanisme pe care le-am identificat în studiul nostru referitor la cum și în ce măsură sunt implicați actorii europeni în acapararea terenurilor, aș dori să fac o ultimă observație referitor la tipul acestor tranzacții funciare. Vedem că actorii, entitățile financiare devin tot mai importante accesul la capital devine tot mai important în economia reală și vedem că multe acapărări de terenuri sunt un paravan pentru o pânză de investiții, ceea ce noi numim pânză de investiții. Actorul pe teren nu e de fapt reprezentantul, ci în spate se află o rețea complicată de actori care finanțează tranzacția, care oferă împrumuturi, acordă garanții Firește, apar întrebări referitor la cine poate fi tras la răspundere în cele din urmă. Nu e ușor să identificăm toți actorii implicați. Există în plus problema stabilirii naționalității acestor diferiți actori. După cum spuneam, în studiul nostru am identificat mai multe mecanisme prin care actorii europeni sunt implicați în acapararea terenurilor. Primul din aceste mecanisme reprezintă întreprinderile private cu sediul în Europa, care sunt implicate în acapărări de terenuri în țări terțe. Adesea poate fi vorba de o întreprindere sau de o filială a unei întreprinderi europene care este implicată direct într-o tranzacție funciară care duce la deteriorarea drepturilor omului acolo unde tranzacția are loc. Un al doilea mecanism reprezintă companiile cu capital finanțat în parte de la UE, precum bănci, întreprinderi de brokeraj, companii de asigurare, fonduri de pensie, o categorie specială de întreprinderi care vedem că devine tot mai uh, implicată în tranzacțiile financiare îndeosebi după criza financiară, după apogeul din 2007-2008 vedem că acești actori financiari pătrund tot mai mult și vedem cum agricultura, tranzacțiile funciare devin uh, dobândesc un caracter financiar tot mai pronunțat. Există așadar acești actori care nu sunt întotdeauna vizibili pe teren, dar care sunt uh, strâns legați de tranzacțiile funciare. Aici merită să menționăm în mod explicit că fondurile de pensii sunt implicate în câteva cazuri unde se știe clar despre încălcarea drepturilor omului, iar aceste fonduri își au sediul în Uniunea Europeană. Un alt mecanism unde sunt implicate fondurile UE sunt parteneriate public-privat, uh, parteneriatele între organismele sectorului public și o serie de entități private. În contextul uh, tranzacțiilor funciare, aceste acorduri public-privat implică diferite agenții de cooperare sau uh, întreprinderi publice care sprijină um, întreprinderi uh, private de investiții. În anumite cazuri vedem cum întreprinderile private permit accesul la anumite terenuri în contextul acestor parteneriate public-privat. Evident, configurația acestor parteneriate, implicând atât entități publice cât și private, ridică firește întrebarea cine poate fi tras la răspundere în cele din urmă din actorii implicați. De altfel, ne confruntăm cu situații în care nu se știe sincer cine e răspunzător. Cel de-al patrulea mecanism pe care l-am identificat se referă la instituțiile europene de finanțare pentru dezvoltare. Vedem cum multe din aceste instituții sunt implicate în acapararea de terenuri sau în finanțarea de proiecte uh, sau tranzacții funciare care rezultă în acapararea terenurilor, în acest caz, nu e întotdeauna ușor să dobândim informațiile necesare, deși sunt legate de un context oficial de finanțare pentru cooperare și dezvoltare. Există o problemă aici, așadar, și aici, în ceea ce privește cine este răspunzător. Implicarea acestor instituții în acapararea terenurilor se petrece sub diferite forme, se acordă împrumuturi, uh, finanțează um, deținători privați de capital. Um. E important să scoatem în evidență că în multe din tranzacțiile funciare constatăm că marea parte a capitalului care finanțează aceste tranzacții vine din partea instituțiilor financiare pentru dezvoltare, care sunt sub lupa publicului, însă, în realitate, nu prea pot fi trase la răspundere. Prin urmare, abuzurile la adresa drepturilor omului înregistrate în acest context nu sunt discutate, iar cel de-al cincilea mecanism reprezintă acapararea terenurilor legate, legate direct de politicile UE. Există câteva politici și domenii de politică concrete ale UE, unde măsurile, acțiunile UE au dus la crearea unei situații în țările terțe care permite acapararea terenurilor. Este un exemplu elogvent pentru politicile de dezvoltare, politicile de investiții, politicile pentru biocombustibili, cât și pentru politicile comerciale. În studiul nostru dăm un exemplu în uh, situația comerțului, de pildă. Folosim drepturile omului în studiul nostru atât ca um, drept cadru pentru a discuta despre acapararea terenilor, cât și pentru a evalua răspunsurile de politică în acest sens principala observație pe care noi o facem este că drepturile omului nu reprezintă uh, o problemă, ci de fapt reprezintă o chestiune care, care vizează întreaga Uniune Europeană, pentru că actorii UE sunt implicați în toate mecanismele descrise. Uniunea Europeană și statele membre au obligații în temeiul dreptului internațional de a proteja și de a apăra drepturile omului atât în Uniunea Europeană în sine, cât și în țările terțe. Aceste obligații sunt precizate în Carta Drepturilor Fundamentale ale UE, cât și în ceea ce privește tratatul UE și TFUE. Toate acestea conțin obligații specifice privind respectarea drepturilor omului. În temeiul acestor tratate, acțiunile externe ale UE, cât și politicile interne care au repercursiuni externe, trebuie elaborate și aplicate, ținând cont de drepturile omului. În plus, instituțiile europene au obligația de a respecta drepturile fundamentale consemnate în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Rights obligations Obligațiile de drepturi uh, privind uh, respectarea drepturilor omului uh, întăresc și obligația statelor membre care au ratificat convențiile privind drepturile omului. Este important să spunem că mm, statele membre au aceste obligații în baza acestor convenții atunci când transferă competențele Uniunii Europene și, prin urmare, trebuie să se asigure că Uniunea Europeană acționează în conformitate cu aceste obligații. În ceea ce privește implicarea actorilor UE în acapararea terenilor sau cei care locuiesc în Europeană, Uh, și uh, obligațiile uh, statelor membre și ale UE pot fi descrise ca urmare. Obligația uh, de a nu face rău altor uh, țări, în ceea ce înseamnă că statele membre sau UE trebuie să prevină politicile interne sau internaționale să nu interfereze cu Uh, drepturile omului ducând la încălcarea acestora. A doua obligație se referă la uh, crearea de dispoziții care să vegheze că uh, companiile transnaționale nu încalcă drepturile omului, nu afectează drepturile omului și a treia obligație se referă la un mecanism de tragere la răspundere pentru a asigura uh, ca ă, comunitățile și indivizii afectați de acapararea terenurilor să aibă acces ă, la căi ă, de atac, inclusiv în justiție. Aceste obligații cu caracter general se aplică în diferite moduri în funcție de tipul de actor UE care este implicat în acapararea terenurilor și ne referim la mecanismele pe care le identificăm în studiul nostru. Aceste obligații constituie cadrul de acțiune pentru a aborda chestiunea acapărării terenilor de actori UE. Până acum, chiar dacă răspunsul uh, UE și a statelor membre nu a fost la, pe măsura obligațiilor și drepturilor omului, din diferite motive, de pildă nu au fost uh, investigații și revizuiri fundamentale ale politicilor care au un, au uh, un impact dovedit clar asupra drepturilor omului. De pildă, acțiunile entităților uh, financiare sau corporatiste uh, care se bazează pe dispoziții de autoreglementare. Deci, Trebuie să salutăm faptul că acapararea terenurilor a devenit uh, mai vizibil uh, în Uniunea Europeană, inclusiv în uh, studiile care au fost comandate, inclusiv acest studiu și un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește drepturile persoanelor în contextul acapărării terenurilor. Considerăm că pe baza obligațiilor privind drepturile omului, Uniunea Europeană și membrii săi au un rol important uh, pentru a preveni acapararea terenurilor și pentru a aborda uh, abuzurile uh, în domeniul drepturilor omului legate de aceste acaparări de terenuri. Acest lucru presupune un uh, răspuns, o reacție uh, cuprinzătoare, acțiuni pentru a veni uh, în combaterea încălcărilor, dar și o abordare proactivă pentru a susține exercitarea universală a drepturilor omului. Studiul conține o serie de recomandări. Timpul nu îmi permite însă să intru în detalii cu privire la aceste reglementări. Poate că putem să revenim la acestea pe parcursul discuțiilor. Vreau să folosesc ultimul minut și jumătate pe care am la dispoziție pentru a evidenția câteva recomandări pe care le facem. Prima, se referă la necesitatea ca politicile UE uh, să fie în conformitate cu uh, drepturile omului, în special pentru politicile UE. Uh, Uniunea Europeană, Parlamentul au o răspundere concrete în legătură cu evaluarea politicilor și prin această prismă a respectării drepturilor omului. Această evaluare trebuie să facă periodic și acest lucru presupune abordarea politicilor uh, care au un impact dovedit uh, în domeniul acapărării terenurilor. Al doilea, în al doilea rând, problema uh, răspunderii este un aspect crucial. E vorba de acest deficit de reglementare care trebuie să fie rezolvat de statele membre și Parlamentul poate să joace un rol în acest sens în felul acesta se poate susține acest uh, proces pentru companiile transnaționale. Și o altă, un alt aspect esențial este rolul UE în uh, incriminarea uh, celor care făptuiesc încălcări ale drepturilor omului. Uh, dreptul uh, celor care promovează și apără uh, drepturile omului prin delegațiile Uniunii Europene și prin Serviciul de Acțiune Externă. Este o chestiune chesti esențială pentru cei care lucrează la fața locului, care trebuie să fie susținuți în acest demers. În esență, considerăm că Parlamentul European poate să joace un rol important uh, folosind și competențele sporite care au fost uh, atribuite prin tratatul de la Lisabona și poate să joace un rol proactiv, uh, un rol de monitorizare în ceea ce privește acapararea terenurilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Îmi cer scuze pentru că uh, au fost aceste probleme de ordin tehnic. Uh, Mulțumesc. Din, uh, puncte de vedere, uh, din păcate, această întârziere din motive tehnice nu ne permite să avem o discuție. Aș vrea să spun numai acestea. Studiul demonstrează faptul că Uniunea Europeană și statele membre în mod clar nu fac suficient de mult pentru a asigura răspunderea, responsabilitatea celor care se fac vinovați și aceasta împiedică Uniunea Europeană să se conformeze cu uh, responsabilitățile sale în domeniul drepturilor omului. Și studiul a uh, demonstrat acest lucru. Studiul conține niște recomandări uh, importante Uh, sigur, e o uh, întrebare pe care o adresez acum. Dacă nu e posibil, aș vrea să am un răspuns scris. Una dintre recomandări se uh, referă la obligațiile extrateritoriale pe care le au față de teritoriile din afara Uniunii Europene, statele membre și această necesitate de a conlucra cu Națiunile Unite pentru aplicarea drepturilor omului Studiul cere Parlamentului European să facă o evaluare de impact asupra drepturilor omului. Găsesc că această propunere este una interesantă și, desigur, ă, ă, dorim să ni se explice în mod clar, în scris, cum trebuie structurat, structurat acest studiu de impact. Apoi, ă, studiu cere ca Uniunea Europeană să facă o evaluare și studii asupra actorilor europeni, mai ales prin registrul său la nivel european, cu cei care sunt implicați uh, uh, în acorduri funciare uh, în afara Uniunii Europene. O să-i dau cuvântul două-trei minute domnului Sanchez pentru a răspunde și apoi se cere crearea unui mecanism european independent pentru a cere actorilor europeni să uh, monitorizeze acest proces. Sunt pentru acest lucru și ar fi poate uh, oportun și poate că uh, ar fi uh, indicat să includem în planul de uh, lucru și, raport, și în raportul uh, cu privire la drepturile fundamentale. Am spus acestea. Acestea fiind zise, mai avem încă 5 minute la dispoziție. Avem în mijlocul nostru reprezentantul unei uh, uh, grup uh, german de producători de cafea, Neumann domnul Johan Mihelac, uh, consilier juridic și uh, dacă dorește să ia cuvântul, trei minute îi acord uh, acest timp de intervenție. Vă rog. Bin leider heute stimmlich etwas eingeschränkt. Aș spune că aceste trei minute îmi limitez oricum intervenția, am să încerc să mă încadrez. Vă mulțumesc, domnule președinte, oricum. Acest caz care a fost prezentat în mod exemplar în studiu de vreo 15 ani pe masă și suntem ușor surprinși că un subiect atât de important a fost preluat și anchetat de către o entitate atât de prestigioasă care are patru membri, însă, în ceea ce privește cazul nostru, noi considerăm că am fost prezentați într-un mod unilateral și dintr-o perspectivă destul de proastă. Noi, caz dat uh, drept pildă concretă, cazul A mi se pare că este numit, nu, nu ni s-a oferit ocazia de a reacționa la acest studiu realizate de altfel în parte cu sprijinul Departamentului de Politică. Acest studiu realizat cu prejudecăți atât de evidente referitor la un subiect atât de important, ce care se bazează pe date cercetate prost sau unilateral în parte, suntem așadar surprinși uimiți că ar trebui să stea la baza luării unor decizii politice. În ceea ce privește cazul cooperativelor de cafea amintite, noi am fost prezentați într-o lumină foarte proastă, pe nedrept, și nu ar trebui să stea la baza luării unor decizii politice. Mulțumesc! Bine, grație. Darei la parola. Mulțumesc. Aș da acum cuvântul domnului Sanchez de la Comisie dacă poate interveni două-trei minute pentru a conchide. Thank you, Mr. Chair, for... Mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați dat din nou cuvântul uh, în această chestiune importantă. Uh, Serviciul de acțiune externe salută acest uh, studiu complex și interesant în ceea ce privește acapararea terenurilor și relația cu drepturile omului. Uh, avem o listă uh, cuprinzătoare de recomandări în acest uh, studiu. Serviciul nostru urmărește cu atenție acele recomandări care ne privesc și pe noi. Toate acestea se află în centrul dezvoltării durabile uh, accesul la pământ este esențial pentru îndeplinirea drepturilor omului. Consensul european adoptat în iunie anul acesta definește uh, strategii pentru anii ce urmează și uh, respectă cerințele din Agenda 2030, inclusiv în ceea ce privește guvernarea pământului. Uh, este vorba de o abordare bazată pe respectarea drepturilor, inclusiv a drepturilor omului. Această abordare se bazează pe universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, in, uh, principiul participării și incluziunii, nediscriminării, uh, egalității, transparenței și răspunderii considerăm că această abordare crește rezi uh, rezistența celor care sunt uh, cei mai vulnerabili. Prin uh, acțiunea UE în domeniul drepturilor omului îi susținem pe apărătorii drepturilor omului atunci când e vorba de acapararea terenilor populațiile indigene sunt cel mai adesea afectate, de aceea ne îndreptăm atenția către uh, consiliile conclu- uh, concluziile Consiliului privind populațiile indigene din 15 uh, mai pentru prevenirea abuzurilor și violenței împotriva uh, populațiilor uh, localnice atunci când e vorba de acapararea terenurilor. Studiul acoperă o serie de sectoare și de competențe, zone de competențe care uh, sunt uh, dincolo de uh, domeniul de acțiune al Serviciului European de Acțiune Externă. Domnule președinte, foarte pe scurt, în ceea ce privește frontul multilateral, după cum știți, Națiunile Unite, grupul ONU pentru pregătirea unui tratat internațional obligatoriu. Este o inițiativă promovată de Ecuador și Africa de Sud. Uh, acesta, acest grup se va întâlni pentru a treia oară pe 23 octombrie. Până acum intenționăm să luăm parte la discuții, să ne angajăm constructiv în aceste dezbateri uh, pe baza principiilor următoare. Orice instrument uh, trebuie să fie compatibil cu principiile uh, orientative ale ONU în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Orice instrument juridic potențial trebuie să uh, acopere companiile naționale și transnaționale. Domnule președinte, dați-mi voie să subliniez faptul că Europa a fost tot mai activă în zona drepturilor omului prin adoptarea unor strategii politici și legislații Comisie. În 2015, Comisia Europeană a publicat uh, un document de lucru al UE privind uh, uh, documentul orientativ în uh, domeniul drepturilor omului al uh, Națiunilor Unite. Uh, Uh, respectarea uh, drepturilor omului în uh, petrol și gaze, directiva în ceea ce privește comunicarea informațiilor nefinanciare, raportarea pe țară și domnul Sofford s-a referit la planul UE în domeniul drepturilor omului și democrației. Suntem tot mai activi în acest domeniu, de pildă acest uh, uh, subiect uh, important este tot mai prezent în dialogul cu terțe țări, dialogul pe teme de respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc pentru toți, pentru această discuție și îmi cer scuze pentru problema tehnică cu care ne-am confruntat. Îi mulțumesc oricum profesorului Boras pentru disponibilitatea de care a dat dovadă. Vom avea cu siguranță alte ocazii însă e clar că situația de față ne pune pe gânduri și ne arată că inovarea tehnologică nu totdeauna e în favoarea drepturilor omului. Încă o dată vă mulțumesc, dau acum uh, președinția eurodeputatului Preda, vă rog. punct al ordinei Pentru următorul punct de pe ordinea de zi e vorba de vizita care se va organiza în Arabia Saudită.